astfel și putem să ne uh, reluăm ordinea de zi obișnuită. Doamna Lichtenberger ceruse să ia cuvântul, văd că nu este aici, deci am să dau direct cuvântul doamnei raportor. Doamnă Wallis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori, în primul rând, să le mulțumesc domnilor profesori Hesseling și Schulte-Nölke pentru prezentările făcute azi dimineață, care sunt foarte utile în discutarea uh, drepturilor consumatorilor și în pregătirea lucrărilor noastre viitoare. Doresc să fiu concisă, cred că tot ce putem face la ora actuală este să primim aceste rapoarte care ne ajută foarte mult în sublinierea inconsecvențelor sau diferențelor dintre directivă și cadrul comun de referință privind dreptul contractual și, de asemenea, identificarea dificultăților dintre directivă și legislațiile naționale. Noi ne aflăm într-o poziție de comisie care emite un aviz pentru Comisia IMCO și Comisia IMCO a arătat cât se poate de clar că nu are intenția să uh, avanseze prea repede. De aceea eu aș dori să așteptăm și noi și să ne gândim bine la aceste rapoarte, uh, să pregătesc eu poate un document de lucru în anul care va veni, un nou document de lucru, pentru că înainte am avut un document în vechiul mandat, și apoi să ne reluăm discuțiile și să hotărâm cum mergem mai departe nu doresc să fie o lipsă de respect față de domnii profesori, că nu pun întrebări la ora actuală. Rapoartele dumneavoastră sunt foarte bine făcute și ne folosesc foarte mult în munca noastră. Mulțumesc pentru aceste informații. Și eu uh, am găsit prezentările extrem de interesante și cred că se confirmă anumite temeri pe care le aveam noi. Cred că putem rezuma după cum urmează. Concluzia este că cadrul comun de referință ca set de instrumente nu se reflectează adecvat în proiectul de directivă. Și cea de-a doua concluzie ar fi că dacă cadrul comun de referință ar fi fost inclus în directivă, efectele negative asupra legislațiilor naționale ar fi fost micșorate, diminuate. Cred că în privința amendamentelor, raportorii și raportorii din umbră se vor concentra pe cadrul de referință în redactarea acestora și vor ține cont de el în, și se vor asigura că se ține cont de acest cadru în proiectul de directivă. Văd că doamna Wallace mă aprobă, deci cred că documentul dumneaei va urma aceeași direcție. În ceea ce privește uh, Comisia IMCO, cred că trebuie să urmărim dezbaterea de acolo cu atenție. Cred că cadrul comun de referință se, uh, este cumva lăsat deoparte la Comisia IMCO și cred că noi trebuie să îl susținem. Trebuie să ne asigurăm că se ține cont de el și cu siguranță vom discuta această problemă la grupul de lucru privind dreptul contractual. Și această dezbatere este, va fi foarte interesantă și va ține cont de rezultatele prezentate aici. Uh, mai are cineva întrebări pentru cei doi profesori? Poate și comisia dorește să ia cuvântul? Reprezentantul comisiei are cuvântul. Um, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. În ceea ce privește părerea Comisiei privind stat stadiul cadrului comun de referință, cred că trebuie să apreciez uh, valoarea um, acestei lucrări academice, dar trebuie să amintesc că este vorba doar de un proiect care trebuie pe mai departe discutat și analizat. Uh, oricum, uh, eu salut aceste două studii și mai ales pe cel comparativ, pentru că acesta arată că există Poate uh, sunt eu uh, puțin cam uh, optimist și doamna Wallis mai pesimistă, dar cred că există foarte multe puncte comune și foarte multe soluții posibile domenii în care cadrul comun de referință și um, um, proiectul de directivă propun soluții similare sau uh, directiva se inspiră foarte mult din cadrul comun de referință. De exemplu, perioada de retragere este uh, aceeași, efectele retragerii uh, care decurg de aici, obligațiile de informare, regulile privind returnarea bunurilor, răspuns, uh, responsabilitatea uh, perioada de reflexie și așa mai departe, efectele Uh, unor termeni uh, contractuali abuzivi, toate aceste chestiuni și foarte multe altele sunt puncte comune sau uh, atât soluțiile găsite în cadrul comun de referință cât și în cadrul dezbaterilor privind directiva pentru protecția consumatorilor duc în aceeași direcție. cu această directivă noi vrem să creăm, cum spunem, o insulă de uh, sănătate legislativă, dacă doriți, într-un ocean de uh, insecuritate legislativă, care uh, este reprezentat de legislațiile naționale diferite din statele membre. sfera de aplicare a acestei directive putea să fie mult mai amplă. Am uh, încercat să stabilim această sferă de aplicare în Carta Verde care a însoțit depunerea propunerii de directivă și am constatat că nu se dorește un cod european al consumatorului. De aceea am decis să limităm uh, armonizarea totală la unele aspecte cheie care au un impact important asupra funcționării pieței interne. De aceea am ales, să, am ales calea armonizării totale țintită. Asta înseamnă în practică că numai acele aspecte reglementate de directivă vor fi armonizate pe deplin. Celelalte rămân la latitudinea legislațiilor din statele membre. Acest lucru deja a fost recunoscut într-unul dintre uh, studiile prezentate. La articolul 2, alineatul 2, se spune că dacă consumatorul se retrage din contract, comerciantul trebuie să returneze banii primiți într-un termen de șapte zile. Asta înseamnă că articolul 22, alineatul 2 din uh, directivă nu lasă statelor membre libertatea de a reduce sau de a extinde această perioadă. E vorba de o perioadă în care nu se aplică sancțiuni suplimentare comerciantului. Sancțiunile însă sunt uh, în afara sferei de aplicare a directivei. Trebuie să ținem minte că există două probleme la care mai este loc de îmbunătățiri, și anume la sfera de aplicare și la relația cu dreptul contractual tradițional din statele membre. Noi uh, impunem armonizare uh, de plină prin această directivă, dar fără să uh, intrăm în legislația națională privind dreptul contractual. Acum discutăm articol cu articol această directivă și încercăm să găsim mai multă certitudine juridică și să vedem cum funcționează mai bine această relație dintre căile de atac din directivă și acest, această comparație, acest studiu comparativ uh, uh privind uh, căile de atac posibile în diverse legislații naționale și acel cadru uh, comun de referință. În ceea ce privește prezentarea domnului profesor Hesseling, cred că în foarte multe chestiuni directiva și cadrul comun de referință ajung la rezultate similare. Nu cred că definiția consumatorului din cadrul comun de referință este superioară celei din uh, directivă. Singura diferență este folosirea adverbului primarily, în principal. Deci, noi nu cred că vom putea folosi, uh, uh, vom putea rezolva problema folosirii duble a unui bun, atât în scopuri private cât și în scopuri uh, profesionale, prin adăugarea unui singur cuvânt în absența unor criterii și unor linii directoare suplimentare. Nu vom obține certitudine juridică în această privință. În ceea ce privește căile de atac, nu împărtășesc părerea că cadrul comun de referință oferă mai multă protecție. În acest uh, cadru Uh, comun de referință există uh, de asemenea căi de atac, dar uh, și posibilitatea de mediere, pentru că dacă comerciantul se oferă să remedieze defectul, consumatorul este obligat să aleagă această cale. Nu, are, nu mai are dreptul să uh, anuleze contractul. Trebuie să accepte propunerea comerciantului de a înlocui sau de a repara bunul respectiv. Deci nu cred că uh, Uh, rezultatele sunt atât de diferite. Și, domnule președinte, este evident că uh, regulile care stau la baza um, cadrului uh, comun de referință sunt mai generoase decât cele care au stat la baza directivei, pentru că și cadrul comun de referință reprezintă, de fapt, o alternativă la dreptul contractual existent în statele membre. Nu sunt însă sigur că dacă luăm toate celelalte reglementări și le încorporăm în directivă, dacă încorporăm uh, cadrul comun de referință în directivă, s-ar putea să nu ne ușurăm uh, munca în Consiliu. Pentru că statele membre țin la căile de atac tradiționale din legislațiile lor naționale. Nu doresc prea multă interferență cu tradițiile legislative și poate că vor accepta unele dintre aceste prevederi în uh, schimbul unor regimuri alternative, uh, cum ar fi uh, excepțiile. Mulțumesc! Am doar două comentarii. În primul rând, cred că Comisia ar face bine să um, pornească de la acest cadru comun de referință, să încerce să-l explice și să nu uh, popularizeze, uh, să, să nu militeze împotriva folosirii acestuia. Uh, dar fiind faptul că Comisia are uh, drept uh, exclusiv de inițiativă legislativă în acest domeniu, poate modifica cadrul, uh, cadrul comun de referință, însă uh, noi am arătat foarte clar că ne dorim uh, mai mult o, o, explicare a stării de fapt, a prevederilor și o, o asumare a acestora. Există o corespondență între armonizarea totală promusă de comisie și așa, numita, uh, așa numitul model opțional din studiile prezentate. Dacă armonizarea de plină eșuează, și cred că așa va fi, dat fi în contextul legislativ din uh, majoritatea statelor membre, chiar dacă nu eșuează aici, în comisie, în Parlament, uh, ea va eșua în practică, atunci va exista o creștere corespunzătoare a utilizării acestor instrumente, acestor căi de atac și e clar că avem nevoie de un nivel adecvat de protecție. Atunci când Consiliul negociază aceste aspecte, trebuie să țină cont de posibilele uh, influențe asupra Uh, pieței interne, asupra comerțului în general și fiind documentul uh, doamnei uh, Wallace, eu cred că vom avea o discuție destul de îndelungată, dar și fructuoasă, care va sta la baza unei decizii foarte clare în sensul uh, alegerii uneia dintre căi, armonizare totală sau instrument opțional care să lase suficientă marjă de manevră guvernelor statelor membre astfel încât uh, ele să se ocupe atât de protecție, cât și de funcționarea pieței interne. Mai uh, dorește cineva să ia cuvântul? Nu, atunci închidem subiectul 18 de pe ordinea de zi și trecem la subiectul 19, administratorului fondurilor de investiții alternative. Dau cuvântul uh, doamnei Evelyn Renie, raportor. Um, acest uh, aviz a fost uh, discutat uh, și în uh, Comisia Econ și în Comisia Iuri și cred că ambele comisii ar trebui să colaboreze mai strâns pe acest subiect. Am discutat cu domnul Gozes despre maniera de abordare a acestui subiect și am observat că acesta nu este aceeași în cele două comisii. Am avut o primă întâlnire și am propus uh, să vedem care părți din propunere țin de uh, competența exclusivă a Comisiei uh, de Afaceri Legislative, dar raportorul din Comisia Econ nu a fost de acord cu această abordare și, uh, ca să mă exprim eufemistic, a fost foarte tranșant când a venit vorba de cernerea acestor, discernerea acestor chestiuni și prevederile care țin mm, exclusiv de Iuriș, care țin exclusiv de Econ. Nu am reușit să ne înțelegem uh, în privința împărțirii sarcinilor, împărțirii articolelor uh, și acest lucru cred că este regretabil pentru că nu ne ajută foarte mult. Uh, aș vrea totuși să mulțumesc domnului președinte Lena pentru că în calitate de președinte al comisiei noastre a scris președintelui comisiei Econ o scrisoare în, cea, în care încearcă să ajungă la un acord pentru că ar fi uh, preferabil ca acest lucru să nu se uh, discute la nivel de președinți. Este vorba de un volum destul de mare de muncă, avem nevoie de un acord cât mai curând și asta datorită faptului că e vorba de un subiect foarte important, prea important pentru a fi Uh, pierdut în astfel de formalități. Uh, acestea fiind uh, spuse, sper că vom rezolva problema cât mai rapid. Aveți în față calendarul și amendamentele pot fi depuse până la 6 februarie. 23 martie este data votului în plen. Acum, uh, revenind la subiect, aș vrea să mă refer la câteva puncte importante. Există însă și un număr de întrebări, uh, pentru că vă spuneam, nu se știe care articolele cad în competența exclusivă a Comisiei Iuri. Dar, mergând la fondul problemei, E o chestiune de democrație a actului legislativ. Comisia Econ a ales articolul 49 pentru a tranșa anumite uh, prevederi de detaliu și cred că e uh, rândul nostru să devenim uh, foarte activi și să ne asigurăm că Parlamentul nu este sărit în procesul, în procesul legislativ pentru că noi credem că și la articolul 10 avem ceva de spus, la definiția conflictului de interese, la definiția um, managementului de risc, a rezervelor de lichidități de risc și așa mai departe. În ceea ce privește sfera de aplicare, după conform uh, listei mele de, de comentarii, acest Uh, acest lucru nu ținea de competența comisiei noastre, dar trebuie să avem uh, în vedere faptul că acest lucru nu se această uh, act legislativ nu se referă doar la administrator, ci și la fondurile în sine și aici avem nevoie de mai multă siguranță, de o măsură mai mare de control și cred că se simte nevoia de acțiune în acest domeniu, pentru că există uh, manageri ai unor astfel de fonduri care sunt stabiliți în afara Uniunii Europene. și care ar fi și ei uh, cuprinși în sfera de aplicare a acestor reguli. Eh, dați-mi voie să vă amintesc ce spunea domnul Stoiber, eh, Stoiber spunea aici ieri eh, și acea referire la becuri să nu ne facem iluzii despre felul în care funcționează regulile. Oamenii vor reacționa și în acest context vor fi reacții de adaptare. Eu cred că nu ar trebui uh, în acest uh, act legislativ să includem uh, limite de sumă. La articolul 6 există o procedură pentru acordarea autorizației de funcționare, a autorizației de administrare, care ia în considerare riscurile, managementul riscului care a decurs din evoluția fondurilor speculative și care a dus la criză. E vorba de aici de a pune un fel de firewall, o, o, o perdea de protecție. Și tot la articolul 6, alinatul 4, acela care se referă la perioadele de timp, cred că și aceasta este o dispoziție care ține de comisia noastră. Uh, supraveghetorii, uh, autoritățile de supraveghere au la dispoziție doar câteva zile pentru a acorda sau a refuza o autorizație, o autorizație de administrare și cred că este o perioadă prea scurtă pentru evaluarea uh, tuturor informațiilor necesare. Din punctul de vedere al transparenței, acesta este un subiect care cred că ar trebui să intre în sfera noastră de competență a Comitetului al uh, Comisiei uh, Iuri. Cred că tot ce am spus uh, până acum arată de ce în, uh, în procesul de evaluare se distinge nevoia de a exista o evaluare independentă a activelor și cred că uh, această independență a evaluatorilor ar aduce un plus de siguranță pentru investitori. Uh, raportorii din umbră au fost uh, în strânsă legătură cu uh, un uh, număr de organizații de lobby care urmăresc acest subiect și care au venit cu propuneri în uh, sensul modificării acestor dispoziții și uh, în final în ceea ce privește uh, fondurile fondurile private și problema transparenței propunerea comisiei mi se pare uh, insuficientă. Trebuie să vedem uh, în ce măsură și uh, consultarea lucrătorilor poate fi uh, inclusă. Nu știu care este contextul pentru această dispoziție, dar cred că ea are relevanță pentru comisia noastră. Revenind la protecție, articolul 32 se referă la micii investitori și uh, se referă de asemenea la stabilitatea piețelor financiare. S-a identificat nevoia de a merge mai departe la această privință și uh, s-a constatat că nu este necesară o uh, interdicție de uh, vânzare a bunurilor mobiliare către acești mici investitori. Acestea au fost doar câteva uh, puncte însă vă reamintesc, nu este încă clar și nu s-a stabilit care articole țin de competența comisiei noastre și care de competența comisiei ECON. Aș face apel și la raportorii din uh, umbră să lucrăm împreună la modul cel mai constructiv. Doresc să avem o relație strânsă cu colegii din Econ în acest uh, domeniu. Văd că nu mai uh, cere nimeni să ia cuvântul, uh, atunci am să vă spun eu că da, țin legătura foarte strâns cu colegii de la Econ și cu domnul raportor Gozez. obiectivul fiind, bineînțeles, să ajungem la o înțelegere rapidă asupra împărțirii sarcinilor în legătură cu acest subiect. Sigur că nu toată lumea din ICON este familiară cu noile reguli de procedură. Uh, nu toți de acolo știu că se poate face o astfel de diviziune a muncii. Trebuie să implementăm însă procedura în vigoare și până la urmă vom uh, rezolva uh, această diviziune a muncii prin intermediul secretariatului. Și cred că acest lucru se va face săptămâna asta. Uh, salut propunerea comisiei. Vă reamintesc că domnul Rasmussen atât la Econ cât și aici în comisia noastră a venit cu două propuneri legislative față de care Comisia a arătat scepticism, iar comisarul de resort chiar a făcut și declarații publice care nu erau necesare în contextul crizei, deciziile s-au luat la cel mai înalt nivel al conducerii statelor membre Sigur că uh, se mai, este loc de multe îmbunătățiri. Vom căuta să um, analizăm felul în care putem îmbunătăți acest document pe perioada alegerilor. Nu am putut face acest lucru, deci este momentul acum să apăsăm pe accelerație. Uh, cred că este și rolul nostru să reducem um, ponderea comitologiei, dar asta este ceva ce vom discuta mai târziu. Cred că vom avea o discuție foarte interesantă despre măsura în care noile produse financiare au nevoie de autorizare prealabilă sau uh, dacă impunem reguli mai uh, stricte de transparență, de informare, uh, rolul autorităților de supraveghere și ce uh, fel de activități de control pot ele să desfășoare. Probabil că o, prea, o autorizare prealabilă ar pune oarece frâne uh, avântului uh, piețelor financiare. Acesta a fost una dintre criticile aduse acestui document. S-a uh, cerut de asemenea să existe reguli mai clare și cred că acest lucru se justifică în ceea ce privește um, fondurile um, de risc uh, și fondurile de, de, de um, proprietate mobiliară. Totuși, faptul că de foarte multe ori s-au înregistrat abuzuri, ne gândim, spre exemplu, la asset stripping și chiar mi-aduc aminte că am făcut un raport din proprie inițiativă în care se solicita din partea Comisiei o prevedere care să nu se mai refere strict la fondurile private de capital, ci să se refere pur și simplu la tot ce ține de dreptul companiilor. Din toate aceste motive am impresia că e nevoie să reacționeze Comisia, lucru pe care nu l-a făcut până acum. Deci în ce mod înțelege Comisia să combată această problemă? Mai departe, ceea ce m-ar interesa ar fi să vedem în ce mod se combate sistemul, problema din sistemul bancar. E vorba de o reformă în curs de a fi evaluată în Statele Unite și există din acest motiv motive pentru ca băncile comerciale să fie tratate în mod diferit de băncile de investiții. Mă bucur din acest motiv să pot să uh, lansez o discuție interesantă. Vă rog. Aș vrea să fac câteva considerații generale și de filosofie legislativă. O să, în ceea ce privește detaliile acestea le voi face sub formă de amendamente la timpul cuvenit. În primul rând, Comisia a propus un prag de 100 de milioane de euro active sub administrarea fondurilor alternative, față de care directiva nu s-ar aplica. Poate ar trebui gândit un prag de 50 de milioane de euro, având în vedere că sunt state membre pentru care 50 de milioane de euro la care se dublează sau se triplează această valoare prin leverage, uh, poate să însemne o expunere destul de mare. În al doilea rând, um, Vreau să spun că IFE-urile se, se adresează doar investitorilor profesioniști, investitorilor sofisticați, care au capacitatea să evalueze foarte bine riscurile investiției pe care o fac. Propunerea chiar interzice marketarea către investitorii de retail. Atunci poate ar trebui reanalizate, mă gândesc eu, toate obligațiile de raportare și de transparență, poate mai putem reduce din ele, având în vedere că Uh, cum spuneam, acești investitori știu să analizeze riscurile investiției pe care o realizează. Mă refer aici atât la obligațiile de raportare către investitori, cât și obligațiile de raportare către autoritățile de supraveghere. De ce cred că acestea ar trebui puțin periate? Deoarece pot crea și cu siguranță vor crea costuri suplimentare și birocrație suplimentară. În, în condițiile în care, cum spuneam, aceste costuri pot crește și vor crește, este posibil să ajungem la situația în care investiția să nu-și mai atingă scopul, pentru că IFE-urile sunt, în definiție, investiții cu risc ridicat și cu un return ridicat, deci pe măsură. Cu cât crește riscul, cu atât crește, crește return-ul și invers. Cu cât scade riscul, cu atât scade return-ul. Și atunci o să ajungem la situația în care nu vom mai deosebi fondurile de hedge și de uh, private equity cu de fondurile mutuale. Ultima considerație. Uh, de asemenea, o aplatizare a returnului se poate, la o aplatizare a returnului se poate ajunge și prin uh, obligațiile de evaluare și de depozitare. Poate ar trebui iarăși să fim un pic mai atenți cu aceste obligații tocmai din, prin prisma faptului că investitorul sofisticat își evaluează singur, are capacitatea de a-și evalua investiția respectivă. La depozitare nu știu dacă chiar e nevoie să avem un depozitar, precum la fondurile mutuale. Iarăși vom ajunge la creștere de costuri și de birocrație. În concluzie, eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine ce vrem de la această directivă, adică să prevenim crizele sistemice sau amplificarea crizelor sistemice, lucru care, lucru care sunt de acord și apreciez pozitiv procedura de autorizare și de reglementare, precum și, sau mai ales, cea de limitare a leverage-ului, sau să protejăm niște investitori care nu au nevoie de protecție printr-o dublă definiție, pe de o parte definiția investitorului profesionist și pe de altă parte definiția investiției hedge sau equity, în opoziție cu investiția în fonduri mutuale. Mulțumesc! Da- Mulțumesc. Trecem la punctul 30. Raportul domnului Saer. Aveți cuvântul. Well, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. de cred că trebuie să susținem toate uh, amendamentele propuse de Comisia Envi, cel puțin așa v-am spus data trecută, dar de atunci a avut loc o mare schimbare. Am aflat data de intrare în vigoare a tratatului de la Lisabona. Foarte mulți o așteptam, însă înseamnă că dacă Uh, dorim să fie într-adevăr în vigoare cât, atât de repede pe cât se prevede, trebuie să avem un acord în primă lectură și să votăm la plenarea de la Strasbourg, pentru că altfel nu vom avea timp. Totuși, Omnibus 5 a fost o aliniere foarte succintă pentru că includea doar două acte legislative. În negocierile cu Consiliul am uh, fost confruntați cu anumite argumente juridice venite și din partea Comisiei, care ne arătau că nu putem rezolva această problemă într-un timp atât de scurt. Am avut o discuție legată de prerogativele Parlamentului în ceea ce privește aplicabilitatea codeciziei și în um, privința condițiilor de aliniere în legătură cu al doilea act legislativ referitor la identificarea și legiferarea etichetării produselor din carne de vită. Comisia susținea că a doua parte a alinierii, la care se referă cinci dintre amendamentele noastre, nu se aplică pentru că uh, a fost adoptată formal în codecizie, dar la origine nu întrunește condițiile pentru codecizie. În acest caz, cred că noi, ca reprezentanți ai Parlamentului, trebuie să insistăm să nu existe o uh, diferență între condițiile de aliniere. Și deci, dacă vom fi de acord să renunțăm la cinci dintre amendamentele noastre pe care le-am stabilit împreună cu Comisia ENVI, atunci vom pierde un, într-o contradicție de principiu pe argumente juridice și Comisia susține că în cazul existenței unui temei juridic dublu, pentru că aici uh, Comisia la așa ceva face referire, se consideră că actul respectiv se adoptă în codecizie, chiar dacă e vorba de un amendament. Se uh, aplică codecizia la întregul act. Singura soluție pentru a obține un acord în primă lectură uh, ar fi, deci, să renunțăm la amendamentele legate de etichetarea produselor din carne de vită și eu nu cred că e bine, pentru că începem o nouă procedură sub tratatul de la Lisabona în legătură cu actele acestea și ce am făcut în procedura omnibus până acum se va repeta și întregul achii comunitar va fi adaptat la noua procedură de reglementare cu control nu cred că are rost să încercăm în ultimele cinci minute să punem cireașa pe tortul Omnibus 5. Cred că trebuie să obținem un compromis acceptabil pe motive juridice. Deci eu vă propun mai întâi, ca Parlamentul să respingă Omnibus 5 complet, aici ar fi vorba de două acte și asta în două, din două motive. În primul rând din cauza argumentului juridic pe care vi l-am explicat și în al doilea rând pentru că Omnibus 5 nu corespunde uh, cu multe dintre cererile emise de Parlament în rezoluția anterioară. Eu din start am spus că dacă la negociere ar fi fost o atmosferă bună, aș fi fost de acord pentru că se puteau clarifica chestiunile ulterior. Dar în situația de față, eu aș zice să uh, respingem pentru că cei de la Comisie nu răspund cerințelor exprimate de noi. Și uh, deci să respingem Omnibus 5. De asemenea, acum nu încheiem un proces vechi, ci și începem un proces nou și cred că ar trebui să solicităm Comisiei să prezinte o nouă propunere care să țină cont deja de tratatul de la Lisabona și mai ales de noile domenii de codecizie, politica agricolă. Și mai ales să uh, cerem să se respecte cerința făcută de comisia noastră anterior pe deplin și nu doar parțial, cum era cazul în Omnibus 5. Și apoi, în bun spirit de cooperare cu Comisia și Consiliul, să cerem să avem o nouă aliniere pentru procedura de reglementare cu control. Cred că ar fi un început bun pentru noua procedură de comitologie. Dar mai cred și că aici, după acest proces de cinci ani de muncă grea, ă, să mulțumesc comisiei noastre și comisiilor partenere uh, care ne-au uh, oferit sprijin și de asemenea vreau să mulțumesc acum și Comisiei și Consiliului pentru că fără cooperare nu s-ar fi putut obține aceste prerogative importante ale Parlamentului. Și cred acum că, pornind de la această experiență, putem să continuăm și să începem un proces nou cât mai repede. Și asta cerem Comisiei să își facă treaba cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sayer! Din uh, motive de procedură, noi la Comisie nu putem face prea multe. Grupurile vor face acest lucru, probabil la plenara din noiembrie 2. Eu v-aș cere să discutați cu reprezentanții diferitelor grupuri ca să obțineți o propunere consensuală pentru plenară, o propunere de a respinge Omnibus 5 la plenară. Cred că aceasta ar fi abordarea cea mai potrivită și apoi să cerem Comisiei să ne facă o nouă propunere după 1 decembrie pe baza tratatului de la Lisabona. Dacă toată lumea este de acord, considerăm că uh, așa s-a decis și acum dăm cuvântul domnului Mastalca pentru următorul punct de pe ordinea de... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să fiu succint. Foarte des vorbim despre copii și despre drepturile copiilor. Uh, Astăzi avem și ocazia să facem ceva pentru copii. În baza unei propuneri referitoare la Convenția de la Haga, care a fost încheiată pe 23 noiembrie 2007, Convenția de la Haga referitoare la obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei. Obiectivul acestei convenții este să se asigure că pensia de întreținere este obținută eficient, pentru că uh, e foarte des vorba în uh, conflicte de uh, drepturile copiilor la pensie alimentară. Sunt multe chestiuni practice aici în privința obținerii pensiei de întreținere, în privința aplicării la nivel internațional a cerințelor lingvistice, a cooperării administrative, utilizării noilor tehnologii. Toate acestea ar putea reduce atât costurile cât și termenele. Mai există și reglementări specifice legate de recunoaștere și de punere în aplicare a obligațiilor de întreținere. Dacă într-o cauză sunt implicate două state membre ale Uniunii Europene, acestea se vor judeca conform obligațiilor de întreținere regulamentul respectiv. Dar dacă este implicat un stat UE și un stat ă, terț care nu este parte la convenție, atunci se va ține cont de convenția de la Haga. Așadar, aceste relații vor fi reglementate printr-un set de reguli armonizate. se propune ca comunitatea să încheie această convenție fără statele membre. Deci, numai comunitatea să, să trimită declarațiile la convenție și să se ocupe de ele. O astfel de declarație va alinia domeniul de aplicare al întregii convenții cu cel al regulamentului privind obligația de întreținere Convenția va avea deci un caracter obligatoriu pentru statele membre pentru că a fost încheiată de comunitate. Comisia propune de asemenea alinierea datei până la care statele membre trebuie să notifice aceste autoritățile centrale desemnate în conformitate cu Convenția cu data până la care statele membre trebuie să comunice informațiile referitoare la datele de contact și limbi în conformitate cu regulamentul privind obligația de întreținere, care este 18 septembrie 2010. Comisia va centraliza aceste informații și le va transmite biroului permanent al conferinței conferinței de la Haga. În calitate de raportor, salut propunerea și recomand Comisiei să voteze în favoarea acesteia, pentru că face parte dintr-un cadru juridic de sine stătător și cu posibilă extindere la nivel mondial, care abordează întreținerea familială și asistența acordată copiilor. Ați primit toate documentele, le aveți în dosare. În ceea ce privește termenul de depunere a amendamentelor, eu aș sugera 16 noiembrie anul curent. Mulțumesc! Mulțumesc! Sigur că există o posibilitate limitată de a aduce amendamente la o convenție internațională. Vom vota data viitoare, mulțumesc foarte mult, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, deci vom trece la punctul 32 de pe ordinea de zi. Este raportul doamnei Geringer referitor la al 15-lea raport anual al Comisiei în conformitate cu articolul 9 din protocol cu privire la principiile subsidiarității și proporționalității. Aveți cuvânt. Sprawozdanie na temat... Mulțumesc foarte mult acest raport în legătură cu mai bună legiferare, care este cel de-al 15-lea, se referă la o serie de chestiuni în afară de subsidiaritate și proporționalitate, se referă și la o serie de chestiuni care țin de strategia Comisiei se numește acest lucru de asemenea o mai bună legiferare, uh, reglementare, better regulation. Acest lucru a început uh, prin intermediul unui acord intrainstituțional din 2004 în legătură cu o mai bună legiferare și anumite elemente, spre exemplu, țin de capacitatea de a anticipa uh, consecințele anumitor acte legislative prin realizarea unui studiu de impact și prin actualizarea sau simplificarea unui act legislativ pot să vă spun că lucrarea mea are legătură cu cel de-al 15-lea sau cel de-al 16-lea raport cu privire la mai bună legiferare. Acest lucru se referă la perioada de 2 ani, de fapt anii 2007 și 2008 și se referă și la cea de-a treia revizuire strategică a programului din 2009 privind o mai bună legiferare, a planului de acțiune în legă- din 22 octombrie 2009 și rapoartele precedente cu privire la o mai bună legiferare care au fost uh, redactate în cadrul comisiei noastre de uh, doamna Le- Levai și de domnul Medina în cadrul uh, mandatului precedent. Dat fiind că există o serie de modificări legislative uh, cu privire la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acest lucru va produce efecte și în acest caz și cred că uh, acest raport al meu va prezenta ocazie de a discuta anumite chestiuni importante pe care dorim să le discutăm în detaliu pe cele mai multe să le cunoașteți. În orice caz, cele mai importante chestiuni ar fi subsidiaritatea și proporționalitatea. Nu am de gând uh, să insist asupra lor, pentru că știm cu toții că sunt de importante toate aceste chestiuni. De asemenea, știm că și valorile de impact sunt importante și, de asemenea, este important și să se creeze un consiliu special la nivelul Comisiei pentru studiile de impact, uh, care să evalueze uh, rapoartele prezente ale doamnei Leva și a domnului Medina. E nevoie să se includă în aceste documente părerile unor uh, experți din exterior. Comisia nu este de acord ceea ce sigur că pune accentul asupra experienței uh, externe și se reduce astfel bugetul administrativ sau se reduce povara administrativă. Ieri domnul Stoiber a discutat această chestiune, deci nu voi insista iarăși asupra acestei chestiuni, pentru că sunt de acord cu ce spuse de dumnealui și în ceea ce privește simplificarea sau actualizarea legislației, din acest punct de vedere, e nevoie de posibilitatea de reformare și codificare în ceea ce privește reformarea reformarea a fost prevăzut, de 200 de astfel de uh, acțiuni de reformare au fost prevăzute în legislatura precedentă și, de fapt, ne-am uh, ocupat cam de vreo 150. Există o întârziere, nu e rău cum mergem, însă poate ar trebui să accelerăm un pic ritmul. Probabil că vreo 4-5 variante codificate au trecut uh, prin sesiunea de vot acum o oră și ceva, deci se poate face și o altă simplificare. Uh, așa cum am văzut și în reuniunile acestei comisii. Cred că la șase ani după acest acord interinstituțional în legătură cu o mai bună reglementare, după ce a fost el semnat în 2004, cred că putem trage niște concluzii și am de gând să discut această chestiune, aceste concluzii finale în cadrul grupului privind reforma parlamentară. Cât privește acum tratatul de la Lisabona, și intrarea lui în vigoare pe data de 1 decembrie, deci cât de curând, în câteva zile, practic, rolul și în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale, deci în ceea ce privește principiul subsidiarității și dreptul de inițiativă legislativă din partea cetățenilor, este și acesta un detaliu foarte important asupra care doresc să mă concentrez. Știu că dorește Comisia să pună la punct o carte verde în acest domeniu și, din câte înțeleg, Uh, se încearcă acoperirea unor lacune, pentru că există aici o verigă lipsă între instituții pe de-o parte și cetățenii europeni pe de altă parte. Iar rolul Parlamentului este foarte important. Aici, consultările în Parlament uh, au devenit oarecum standard. Deci, cam atât pentru moment. O să puteți citi acest lucru în raportul redactat de mine. Sper să avem o cooperare fructuoasă cu colegii aici în Parlament și uh, consider și sper, de fapt, că acest raport în legătură cu mai bună legiferare va produce exact acest efect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, spune președintele. Totul avansează, tre- ehm, faza pe care am și discutat-o în ultimii ani uh, și ar merge la un acord. Așadar, e vorba de o evoluție logică. Nu sunt uh, cer de înscriere la cuvânt, uh, așadar că mi-anunță acum secretarul că teoretic putem să amânăm examinarea tuturor celelalte puncte de pe ordinea de zi. Nu știu dacă este de față um, doamna Wikström și dacă dorește să discute. Da, este, mulțumesc foarte mult, este vorba despre un raport din partea Comisiei Mediu, care este competentă pe fond. E vorba de domnul raportor Micolașic, e vorba de calitatea și siguranța organelor mare destinate transplanturilor. Cam 7.000 uh, de persoane din Uniunea Europeană sunt pe lista de rezerv, pe lista de așteptare pentru transplantul de organe unul ca sau altul. 15 până la 30% așteaptă o in, inimă sau ficat. 40% dintre aceștia așteaptă un ficat. În fiecare zi mor cam 10 persoane în Europa care se află pe lista de așteptare pentru transplant, iar situația în statele membre este una foarte diversă, este eh, în funcție de diferiți numărul de donatori și așa mai departe. Există în continuare piedici în ceea ce privește trecerea frontierelor Știm foarte bine că mulți dintre pacienți și în mod uh, deosebit uh, și în mod deosebit um, cei care fac parte din uh, grupuri vulnerabile sau mm, copii, pentru mulți dintre ei este foarte greu să se găsească un organ care să fie transplantat, de aceea este necesar ca lista donatorilor să fie una extinsă pentru a se putea identifica un donator care să ofere, să furnizeze un organ care uh, să nu fie apoi, să nu se potrivească, să poată fi deci transplantat pacientului. Și este vorba în acest caz atât de un exercițiu uh, din proprie voință, da, e vorba în egală măsură și despre donatori uh, pe care să-i poată alege beneficiarii transplanturilor, uh, tocmai în baza propriei voințe și pe care, a căror uh, identitate trebuie să fie protejată atât a donatorului cât și a beneficiarului. Este o propunere care a inclus și această cerere și anume ca autoritățile naționale să se implice și ele foarte mult în ceea ce privește în mod deosebit problema transportului sau în ceea ce privește modul în care sunt păstrate organele. Așadar, nu considerăm că ar fi contraproductiv să obligăm statele membre, considerăm că ar fi contraproductiv să obligăm statele membre să creeze prevederi noi. Domnule președinte, în ceea ce mă privește, sunt cât se poate de convinsă și sper că este de acord cu mine că există o voință reală de a îmbunătăți colaborarea între statele noastre membre. Cred că eh, pentru îmbunătățirea calității și pentru îmbunătățirea normelor de siguranță se pot face foarte multe. Această directivă, după părerea mea, ar putea sporei gradul de încredere și gradul de respect între statele membre și în relația cu autoritățile competente, în relația cu medicii și firește și în ceea ce privește pe pacienți. Aceștia trebuie să se simtă încrezători în ceea ce privește calitatea transplanturilor. În momentul în care va exista această încredere, sperăm să putem îmbunătăți colaborarea în Europa în acest domeniu, astfel încât toți pacienții care se află pe aceste liste de așteptare pentru un transplant să dispună de aceleași posibilități de a identifica un organ pentru transplant, indiferent de locul unde se află în Europa. Și ar trebui, înainte de toate, să încercăm să consolidăm uh, modul în care um, cetățeanul european poate să ia o hotărâre de unul singur, deci în baza propriei voințe, dacă dorește sau nu să accepte un anumit transplant. Prevederile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și este foarte delicată această problemă. Este chestiune existențială, poate de dreptul teologică, în funcție de experiențele personale pe care le-am avut. Iar Comisia, în acest caz, propune ca prevederile naționale în legătură cu donațiile să se aplice în continuare, fără a crea un sistem armonizat în Uniunea Europeană. Sigur că înțeleg ce propune Comisia, însă aș dori să se poată adăuga aici o altă chestiune fundamentală. Cu alte cuvinte, e vorba de uh, dorința fiecarei persoane în momentul în care uh, aceștia sunt sănătoși și în care sunt încă în stare să ia o hotărâre, este foarte important ca aceștia să poată să scrie un testament sau ceva de acest gen în fața autorităților competente și care să arate care este voința lor. Și ceea ce este absolut important este, așteptăm din partea Comisiei ca aceasta să facă propuneri în legătură cu recrearea unui astfel de sistem comun și există persoane care, din convingere, sunt dispuse să își doneze organele. Ori eu cred că aceste persoane trebuie să fie și uh, ele luate în calcul în toate statele membre din Uniunea Europeană. Vorbim despre libera circulație, nu? Însă, de foarte multe ori, uh, lumea moare în altă țară decât cea în care s-a născut sau în care a trăit. Și acest lucru trebuie spus, că este important să se uh, mențină și anonimatul, să se protejeze identitatea într-un astfel de sistem. Uh, Sigur că e vorba de persoane care, dacă doresc să facă acest lucru, trebuie să poată avea acces la acest sistem din punct de vedere tehnic și firește că trebuie să ținem cont și de cunoștințele științifice existente în acest domeniu. Regulile trebuie să fie bine uh, delimitate și în ceea ce privește trasabilitatea. Bun. Deci aș dori să știu care vă este părerea dumneavoastră în acest sens, dragi colegi. Rămâne să scriem un raport, sigur, pentru data viitoare, chiar un, av- un aviz, de fapt, nu un raport. Și Eva Lichtenberg, care și ea este interesată de această chestiune, o să mă ajute să pregătim împreună un text. Există multe lucruri pe care le putem face în acest domeniu și sper să reușim să discutăm pe marginea acestei uh, chestiuni ulterior, deoarece avem de face cu o chestiune foarte importantă. Domnule președinte, am terminat, sper că nu am uh, depășit timpul. Mulțumesc.